orele 8 și jumătate până la orele 13.30. Ordinea de zi a fost publicată și este disponibilă pe pagina de internet a Parlamentului European. Vreau să mulțumesc doamnei comisar.